considerat adoptat. Domnul Stoianov și-a retras uh, solicitarea de pe 8 noiembrie 2011. Mm, comisia uh, aferentă a luat la cunoștință acest lucru. Iar în ceea ce privește uh, grupurile SND, GUE, NGL și neafiliații, din partea